culegere acum pentru această jurnalistă care s-a luptat pentru libertate și pentru drepturile omului în Cecenia. Mulțumesc! Yeah. Sí, señora Harms. Doamna Harms. În ceea ce privește chestiunea pe care ați menționat-o, trebuie să informez Parlamentul că domnul președinte Buzek a făcut deja o declarație publică pe care am să vă citesc. Cu mare tristețe am aflat despre moartea tragică a doamnei Natalia Estemirova, care a fost răpită în Grosnei. Din partea Parlamentului European, aș vrea să exprim condoleanțele noastre familiei și prietenilor. Natalia Stemirova a fost un luptător pentru drepturile omului, un lider în ceea ce privește cercetarea memorialului din Cecenia. În 2005 i-a fost oferită medalia Robert Schuman din partea grupului PPE a Parlamentului European. Noi, în Parlamentul European, am apreciat munca sa în domeniul drepturilor omului. Dânsa promova democrația și implementarea statului de drept. De aceea cerem cu putere autorităților Federației Ruse să înceapă o anchetă completă în ceea ce privește moartea dânsei și pentru a-i aduce pe responsabili în fața justiției. Parlamentul European este un lider al promovării democrației, a statului de drept și a luptei pentru drepturile omului. De aceea este obligația noastră să susținem și să demonstrăm solidaritatea față de toți cei care luptă pentru aceste valori în lumea întreagă, așa cum s-a întâmplat cu doamna Natalia Stemerova. Și Okay. And now, Mrs. Harms, uh, the, president... Acum, doamnă Harms, președinția este de acord cu propunerea dumneavoastră să păstrăm un minut de reculegere în uh, amintirea Nataliei Stimirova. și domnilor, am adoptat ordinea noastră de zi. Procesul verbal va fi înmânat pentru aprobarea dumneavoastră la începutul următoarei perioade de sesiune. Prin urmare, întrerupem acum perioada de sesiune a Camerei noastre și o suspendăm.